Colleagues, can I bring the meeting to order? Stimați colegi, haideți să începem. Avem o dimineață de voturi, unele complicate, unele sper nu chiar așa de complicate. Înainte de a începe, voi continua cu comunicările președintelui. raportorilor și raportorilor pentru aviz. De asemenea, raportul doamnei Ranes va fi discutat în această dimineață, nu după masa. Deci, cei dintre dumneavoastră care urmăriți raportul doamnei Ranes, acesta va fi discutat în această dimineață și nu după masă. comunicările președintelui. Coordon, coordonatorii s-au întâlnit ieri seara. Am avut o prezentare din partea Comisiei în ceea ce privește lista neagră a transportatorilor aerieni și decizia luată în 19 martie de Comisia pentru Siguranță Aeriană. O procedură pentru documentele confidențiale în al doilea rând, misiunea la Washington a fost prezentată verbal de către mine și subiectele care au fost discutate la mai multe întâlniri cu Departamentul de Transport, de Justiție, cu uh, reprezentanții legislației am stabilit o procedură pentru urmarea negocierilor în legătură cu acordurile aeriene, astfel că acum, după tratatul de la Lisabona, să avem foarte clar obiectivul nostru. Însă vom avea și un raport scris ca urmare a acestei vizite la Washington, care vă va fi transmis. Nominalizarea raportorilor și raportorilor pentru aviz a fost doar o numire de raportor și anume propunerea de regulament de modificare a directivei 2009-42 de ce în legătură cu datele statistice în legătură cu transportul pasagerilor pe mare. Nimeni nu a fost dispus să plătească un punct pe, pe, pentru acest raport, așa încât uh, acest raport va fi redactat de președinte sau de un vicepreședinte. Documente primite ca titlu de informare, un raport din partea Comisiei în legătură cu experiența dobândită în aplicarea unei, unui regulament în legătură cu transportul de mărfuri în căile, pe căile navigabile interne. Avize, rapoarte de la Comisia pentru Uh, cerințe durabile în legătură cu biomase solide și lichide. Uh, recomandarea a fost să nu întreprindem nicio acțiune, la fel și pentru propunerea care privea protocolul în legătură cu gestionarea comună a zonelor costiere. Uh, decizia noastră a fost să nu întreprindem nicio acțiune. După aceea am audiat pe cei doi reprezentanții noștri în STOA, domnul Koch și doamna Țicău, care au redactat o listă de propuneri consolidate, în special de natură orizontală, propuneri care au fost aprobate de coordonator și care vor fi prezentate Comitetului STOA pentru uh, aprobare finală. Aceste propuneri privesc contribuția sistemelor de transport inteligente, opțiuni tehnologice pentru a diminua consumul de carburant la navele maritime, schimbări și provocări în domeniul dezvoltării sistemelor de mobilitate electrice aceste patru propuneri vor fi înaintate STOA spre considerare. De asemenea, am discutat proiectul de rezoluție în legătură cu implementarea primului pachet feroviar în vederea implementării până în 9, april, în 9 martie și coordonatorii au fost de acord să discutăm și să votăm această rezoluție în Comisia TRAN și cu un posibil vot în plenară în iunie. De asemenea, drepturile pasagerilor în timpul transportului maritim și cu autocare. Am informat uh, că acest dosar va fi discutat la mini-plenara de această săptămână și Uh, doamna Ayala Sender și domnul Cancian, raportori, au primit mandat de a intra în negocieri pe baza primului, primei lecturi a Parlamentului și să trateze cele două propuneri ca un pachet. După aceea am avut un schimb de opinii cu directorul general din Direcția Generală MOVE, domnul von Reuten, uh, și Comisia intenționează să revizuiască politica de transport și TNT în același timp pentru a pregăti revizuirea liniilor directoare TNT. Uh, comisia a înființat șase grupuri de experți pe aspecte diverse, cum ar fi aspecte strategice, metodologia de planificare, integrarea politicii de transport, uh, sisteme de transport integrate, noi tehnologii, acorduri TNT cu state terțe, finanțare și aspecte juridice rezultatul uh, acestor grupuri de experți și Cartea Verde vor fi luate în considerare pentru documentul de lucru al Comisiei în legătură cu metodologia, care este prevăzut să apară la începutul lui lunii mai și va fi discutat la Saragossa în 8 și 9 iunie. coordonatorii din Comisia TRAN am fost asigurați că vor fi ținuți la curent de, în legătură cu aceste evaluări. Asta s-a întâmplat în, la reuniunea coordonatorilor, inclusiv numirea raportorilor și raportorilor pentru aviz. Aveți observații? Acceptați acest raport? Vă mulțumesc! Acum trecem la voturi. First of all, can we please check that mai întâi vă rog să verificăm că toată lumea are uh, cartelele de vot. If you've got your voting cards, can you please place them in the machine? Dacă aveți cartelele de vot, vă rog să le introduceți în aparate și să facem un vot test, să vedem dacă domnul Sterk este în continuare domnul Smith. Încearcă președintele o glumă. Open. Votul uh, de verificare este deschis. Can you send somebody to get it? Yeah. Right, the test vote is closed. În regulă, votul, este, votul de verificare este închis. Is that okay? It's just to check that I said Mr. Sturks is still Mr. Sturks. Yeah, very good. Now we have two members who have not got their voting cards. Avem doi membri care nu au cartelele de vot. Mai este și altcineva în această situație? Deci, doamna Alvarez de la Socialiști și domnul Kramer de la Verzi nu au cartelele. În regulă? Da? We ready to rock and roll? Let's go. Gata să începem, haideți să dăm drumul. Is the draft report on formalities? Începem cu proiectul de raport privind formalitățile ce trebuie îndemnite de nave care intră sau ies din porturi ale statelor membre ale comunității. Este raportul domnului Stăx, articolul 1, amendamentul 44 al domnului Marinescu, toți pentru, toți cei împotrivă, abțineri, Respins, nu cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 14 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 45. O să spun cine sunt autorii, pentru că mai târziu uh, lucrurile devin uh, puțin mai complicate. Deci 45 Marinescu, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 46 Marinescu, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 47 Marinescu, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 15 al raportorului cu un amendament oral al raportorului Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 48. Retras. 16 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 17 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că ar trebui să verificăm. Verificăm amendamentul 17 al raportorului. Votul este deschis. Doamna Alvarez, dați vă rog indicația cum votați. Toată lumea a votat, votul este închis. 20 pentru, 16 împotrivă. Este aprobat. 27. Tu ești împotrivă, Michael. Este 21 la 17 atunci. Ok. On 49, no, we just vote the last sentence because... A 49 nu votăm decât ultima propoziție pentru că s-a adoptat amendamentul 17. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 50 cad, devine caduc, 18 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 19 și 53 au fost retrase, 51, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins, 52, domnul Sturks. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 20 retras. 54 Sturks. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 21 al raportorului. Cine este pentru? împotrivă, abținere, aprobat. Amendamentul de compromis 1, articolul 7A9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Atunci, să ajungem la 57, nu așa? de Grandes Pascual. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 23 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 24 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este aprobat, dar vom verifica. 24. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 22 pentru, 14 împotrivă, se aprobă. 25 a fost retras. Amendment 58, Mr. Sturts, oral... Amendamentul 58, uh, Sturks, amendament oral al raportorului, se referă la actele de delegare și, de asemenea, cu permisiunea noastră, voi lua 59, 61, 62, 63, 11 și 41 împreună. Se referă toate la acest subiect. Deci putem să le votăm în bloc cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, aprobate. 26 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 60, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 60. Vă rog, votul este deschis. As everybody voted. A votat toată lumea. Votul este închis. Doamna Alvarez este pentru, Michael și tu ești pentru. Asta înseamnă 19 pentru, 18 împotrivă, deci este aprobat. 28 28 este caduc, deci acum mergem la numărul 1, amendamentul 1 al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul 2 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 29 devine caduc și apoi compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Și asta înseamnă că ajungem acum la amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 31 acum. 31 devine, devine caduc mai puțin cuvintele Border Police Europol. Acestea vor fi votate ca o adăugire. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 4 al raportului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 5 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 32. Prima parte cade, devine caducă datorită adoptării amendamentului 52, deci votăm partea a doua, adică a doua propoziție, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm, vă rog, partea a doua a amendamentului 32, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 22 pentru, 14 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 33, nu, acesta este și el acoperit de amendamentul de compromis 2, 7 a fost retras, 34 al uh, raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 35 și 8 au fost acoperite de amendamentul de compromis. 9 este adoptat automat pentru că am adoptat amendamentul 17. Deci acum votăm amendamentul 36. Nu, amendamentul 36 este caduc. 38 a fost retras. V-am spus eu că o să fie mai complicat. Deci acum ajungem la amendamentul 39 de Grandes Pascual. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 37 Van Dalen, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, putem să verificăm electronic, vă rog. Amendamentul 10 al raportorului, votul este deschis. Doamnă Alvarez, acum aveți uh, cartela de vot. Votul este închis. 19 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 40 a fost retras. 12 a fost retras. Mergem acum la 13, la considerentul 9A9. Cine este pentru, împotrivă, Obțineri. Se aprobă. Și 42 vandalen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Votul final. Propunerea legislativă astfel amendată. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 35 de voturi pentru, 1 împotrivă, o abținere se adoptă și rezoluția legislativă, votul este deschis, a votat toată lumea, votul este închis, 35 pentru, 1 împotrivă, o abținere, se aprobă, felicitări domnule Sturks. și domnul uh, Kramer este pentru. Mulțumesc, uh, Michael. Next is the voting on the Urmează să votăm cu privire la transportul echipamentelor sub presiune. Sugerez să luăm împreună toate amendamentele raportorului. Are cineva obiecții? Dacă nu, vom vota un bloc cu privire la toate amendamentele raportorului, inclusiv amendamentul oral 43. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri sunt adoptate. Propunerea legislativă. Ba nu, mă scuzați, avem un amendament oral. Amendamentul oral 6, pentru că este o anexă nouă. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 35 pentru, niciunul împotrivă, 0 abține. Rezoluția legislativă. Votul este deschis. A votat toată lumea. Se închide votul. 34 pentru, 2 abțineri. Așadar, se adoptă. Urmează raportul uh, de inițiativă cu privire la obiective strategice și recomandări pentru politica uh, de transport maritim până în 2018, uh, raportor domnul Van Dalen. Începem cu aliniatul 1, amendamentul 11 al domnului Tusa, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12, Ayala Sender, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Tusas, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14. 14 Țicău, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic amendamentul doamnei Țicău. Votul este deschis. Michael, poți să ne arăți uh, cum votezi? Mulțumesc. Votul se închide. 19 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Urmează 15, BS, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 16, vot pe părți. Prima parte, urges the, comi the commission și așa mai departe. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Cred că trebuie să verificăm această primă parte. Se deschide votul pentru prima parte a amendamentului 16. A votat toată lumea, votul se închide. 20 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica din nou electronic cea de-a doua parte. Votul este deschis. Domnul Kramer votează pentru. A votat toată lumea. Se închide votul. 13 pentru, 26 împotrivă, este respinsă. 17. Tusas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 20. Tusas. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. 21. Vlastoriche, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. A doua parte, Votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 22. aia la Sender. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 23. Domnul Cumuțacos, un vot pe părți, prima parte. Textul în totalitatea sa, fără formularea and extended. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. A doua parte, cu aceste două cuvinte adopta, uh, adăugate, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm uh, electronic. A doua parte, se deschide votul. Se închide votul. 25 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. 24 BS, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 25. Fleckenstein. Uh, și avem un amendament oral din partea raportorului. Domnule Van Dalen. Domnule președinte, aici în text uh, scrie august 2010. Ar trebui să scriem numai 2010, să nu stabilim o lună. Vorbitorul vorbește fără microfon. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Domnul Fleckenstein are un amendament oral solicitat din partea grupului socialiștilor. Domnule Fleckenstein? Da. Uh, înlocuim cuvântul safeguarding cu promoting, deci asigurăm cu garantă și uh, pentru a asigura uh, competitivitatea la nivel global al transportului maritim. Este Așadar, votăm 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 al domnului Fleckenstein, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 28, Fleckenstein, vot pe părți, prima parte, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29. Tusas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul B. Pentru. Împotrivă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 Putem verifica a doua parte electronic. Votul este deschis. Domnul Kramer, cum votați? Pentru. A votat toată lumea, votul se închide. 17 pentru, 21 împotrivă, se respinge. 33 devine caduc. Compromisul C. Deci avem un amendament de compromis cu vot pe părți. Bun, votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Deci compromisul C este adoptat în totalitatea sa. 36. Marinescu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Cred că este adoptat, dar să verificăm totuși. Se deschide votul. Michael este împotrivă. Votul se închide. 22 pentru, 6, 17 împotrivă, deci se adoptă. 37, Marinescu, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. de vine caduc, 41, domnul Fleckenstein și din nou un, o solicitare de amendament oral. Da, solici, uh, solicităm schimbarea cuvântului review cu extend, a revizui cu a extinde. Obiectează cineva. Votăm atunci amendamentul cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A... Să verificăm. Eu cred că este respins, dar să, să verificăm. Votul se deschide. Se închide votul. Este într-adevăr respins. Trecem la a doua parte a amendamentului 43, pentru că prima parte este acoperită de către compromisul C. Deci votăm a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 45 devine caduc, 46 tu sas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 48. Vlastovriche. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 Marinescu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52. Cu un amendament oral solicitat de către PP. Στην προφορική μας τροπολογία υιοθετούμε μια λιγότερο δεσμευτική γλώσσα από ό,τι είχε αρχικώς προταθεί. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrea să avem o formulare mai uh, obligatorie din punct de vedere juridic decât uh, a fost la început. Deși e vorba de același uh, spirit, are același spirit ca și amendamentul original. Vrem să uh, adăugăm în uh, această direcție uh, va fi de un interes deosebit. Aceasta este formularea pe care dorim să o introducem. Mulțumesc, spune președintele. Obiecții la acest amendament oral, dacă nu, îl punem la vot. Cu 5, deci 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Mr. is that, is that the same? That's compatible with 52. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54. Este un vot pe părți. Prima parte. Prima parte este fără uh, formularea before the end of 2010. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, este respins. A doua parte, cu această formulare, înaintea sfârșitului anului 2010, cine este pentru, devine caduc. Suntem de acord că devine caduc. 55. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, să verificăm. Verificăm prima parte de la 55. A votat toată lumea. Votul este închis, 21, 22 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 56. Cun. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 59. Domnul Cun, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 60. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, adoptat. 61. Fleckenstein, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 62, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, adoptat. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul Gros? Domnule președinte, ați accepta să votăm înainte compromisul D, pentru că dacă facem asta am putea eventual să retragem 63 și 64. Este toată lumea de acord, spune președintele? Bun. Uh, compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mă scuzați, a fost greșeala mea, spune președintele, prima parte a compromisului de Se deschide votul. Everybody voted, vote is closed. That's rejected, 14 to 23. A votat toată lumea, se respinge, 14 la 23. A doua parte, Votăm electronic. Ba nu, um, este caduc. Deci votăm acum 63 și 64. Cine este pentru? Împotrivă. Se resping. 65. Domnul Cumuțacos. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Domnul Starks. Ce s-a întâmplat cu 63-64? vorbește fără microfon în sală. La liniatul 16 s-a solicitat un vot separat de către PP. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 67. Cun. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70 cu un amendament oral solicitat de către PPE. Domnule Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată. Este vorba numai de o mică îmbunătățire a textului care se referă la aspectele instituționale. Cred că ar trebui să votăm asta. Toată lumea este de acord. Așadar, amendamentul 70, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri adoptat. 74. Doamna Iala Sender. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaptezeci și șase, doamna Țică. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem verifica, vă rog. Cred că este respins, dar să verificăm. 76. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 14 pentru, 23 împotrivă, se respinge, 77, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. A doua parte. Votăm a doua parte așadar. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84. Ca o adăugire la compromisul E, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Urmează 90, doamna Ayala Sender, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri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 20 pentru, 16 împotrivă, așadar se adoptă. Asta înseamnă că 5 devine caduc, 6. Cine este pentru? Împotrivă, abținere adoptat, 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă, 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem verifica la numărul 9. Vlastoriche. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 19 pentru, 19 împotrivă, se respinge. 10. Țicău, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Da, putem verifica. Verificăm 10, Țicău. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 14 pentru, 22 împotrivă, este respins. Votul final. Se deschide votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea? Mulțumesc. Se închide votul. Domnul Kramer votează pentru, 34 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, domnule Van Dalen. Next is the draft opinion. Următoarea este proiectul de opinie pentru strategia Mării Baltice, raportul doamnei Kuhn, domnului Kuhn, Werner Kuhn. Danke, Herr Präsident. Ich möchte nach der gest Vă mulțumesc, domnule președinte. După discuția de ieri din partea PPE, aș dori să vă informez că amendamentele 6, 15 și 16 uh, le vom uh, adopta, respectiv vom vota pentru acestea. Asta din partea membrilor PPE. Aceste amendamente vor fi luate în considerare. Începem așadar cu paragraful 2, amendamentul 1, domnul Balsaitis, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 al domnului Zile, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Vot pe părți. Prima parte până la tentii 21. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Partea a doua atunci. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6 urmează. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 7 al domnului zile. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Am, compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. când? Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 10 este verificat acum al domnului Aucă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 21 pentru, 17 împotrivă, deci se adoptă. Amendamentul 11, Fleckenstein, cu amendament oral al raportorului, domnul Kuhn. Yes, uh, we would like to... Da, am dorit să înlocuim Shipping links must be promoted pentru a utiliza utilizare eficientă a mării cu un uh, cine este pentru acest amendament 11, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 14 pentru, 23 împotrivă, respins. 15 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 16. Stimați colegi, după părerea mea, au, s-au ajuns cu privire la acest aviz la multe bune la multe compromisuri bune și discuția din comisie de ieri ne-a arătat că acest subiect necesită foarte multă uh, atenție. De aceea propun să sprijiniți acest amendament, uh, respectiv amendamentul 16. Okay, amendment 16, those in favor? Amendamentul 16, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, Verificăm. Verificăm amendamentul 19 al domnului Zile. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 20 pentru, 18 împotrivă, deci se adoptă. Votul final s-a deschis. Domnul Cramer este pentru. A votat toată lumea. S-a închis votul. 36 pentru, 1 împotrivă, o abținere se adoptă. Felicitări, domnule Cun. Colleagues, that brings us to the... Stimați colegi, astfel ajungem la sfârșitul sesiunii de vot. I thank you for your cooperation. Vă mulțumesc pentru cooperare. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Rețeaua europeană feroviară pentru transportul de mărfuri competitiv. Domnule Marinescu, stimați colegi, vă rog, dacă vreți să părăsiți sala, faceți-o în liniște și cei care rămâneți, păstrați liniștea pentru a putea asculta pe raportor. Domnule Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. După cum uh, ați văzut, sunt convins, am uh, depus raportul cu amendamentele pe care uh, consider că trebuie făcute pentru acest regulament. Am avut o primă întâlnire cu președinția spaniolă și am reușit să trecem prin tot raportul și aș vrea să punctez doar Uh, zonele unde cred că vom avea uh, mai mult de discutat. În general, cred că vom uh, ajunge la un acord asupra multor articole, foarte multe, însă avem, să spunem, trei puncte unde probabil vom, vom negocia foarte mult. Primul este One Stop Shop, deci locul unde trebuie depusă cerere pentru a avea un, uh, un uh, train pass pe o rută internațională care depășește granițele. Excuse me, Mr. Marinescu. Stimați colegi, vă rog, nu aveți conversații în sală pentru că este foarte nepoliticos atunci când raportorul încearcă să ne uh, prezinte rezultatele sale. Știu că trebuie unele lucruri să fie discutate, însă există o ușă foarte largă aici și puteți să purtați aceste discuții în exterior. Domnule Marinescu. Am că unul din principalele puncte de negociere va fi One Stop Shop. Diferența între opinia noastră împreună cu a Comisiei și opinia Consiliului este următoarea. Noi considerăm, noi când spun noi uh, vorbesc de, de toți, de, de comisie, de mine și de raportorii din umbră, noi considerăm că acest uh, birou trebuie să uh, primească și să și decidă asupra uh, cererii. Consiliul consideră deocamdată că acest birou trebuie să fie doar un punct de primire și un punct de informare. Cererile trebuie distribuite la directorii de infrastructură din uh, țările care sunt pe parcursul coridorului și aceia decid dacă acceptă cererea sau nu. Considerăm că acest punct este punctul principal al acestui raport, este valoarea adăugată a acestui raport și vom insista foarte mult pentru a-l uh, include în varianta propusă de noi în uh, raport. Al doilea punct se referă la al doilea punct în dispută se, oferă, se referă la um, authorized applicants, noi considerăm că poate să ceară orice societate comercială, chiar dacă nu este o societate de transport feroviar, poate să ceară deci un, uh, un uh, train pass. Consiliul vrea să păstreze acest, să spunem, privilegiu, avantaj doar pentru companiile istorice uh, de transport feroviare. Uh, să vedem cum vom ajunge la un, uh, la un compromis aici. Eu cred că trebuie să insistăm pe propunerea noastră pentru că suntem într-o piață deschisă și pentru transportul feroviar și trebuie să respectăm uh, acest lucru. După părerea mea, a limita doar la companiile feroviare această, acest drept este o concurență neloială, este o închidere a pieței și mai avem un punct de negociere, de dispută în ceea ce privește prioritățile în caz de întreruperi ale uh, traficului. Sunt atât Parlamentul cât și Consiliul asupra principalului criteriu de rezolvare a unei întreruperi de, de trafic, care trebuie să fie timpul minim până la intrarea într-un într program uh, normal, Însă, de aici încolo, noi considerăm că în interiorul acestui, uh, acestei proceduri trebuie să existe niște reguli de prioritate, adică niște uh, condiții, să le spunem, de exemplu, dacă ai un tren de, de pasageri care a stat deja 3-4 ore în, uh, în câmp, trebuie să pornească primul, deci trebuie să existe niște reguli de prioritate uh, Consiliul nu consideră că uh, sunt necesare aceste reguli de prioritate. Și mai este un punct uh, care este general în tot uh, textul raportului. Am, se înființează un executive board și un management board executiv format din reprezentanții statelor membre management board format din reprezentanții directorilor de, de uh, infrastructură. Eu consider că dacă se înființează aceste uh, organisme, ele trebuie să-și ia responsabilitățile și să, să uh, le îndeplinească, astfel încât tot ceea ce se decide pe acel coridor să fie decis sau la nivelul bordului executiv sau la nivelul uh, bordului uh, management uh, board. Consiliul e de acord să se înființeze aceste, aceste uh, borduri, însă apoi deciziile le păstrează la nivelul uh, directorilor de infrastructură național. Eu cred că vom uh, ajunge la, o, la un compromis și în, uh, și în acest uh, sens. Acestea sunt lucrurile uh, principale din raport. Cred că, cred că în a doua întâlnire vom putea Uh, avansa suficient uh, uh, de mult. Vă spuneam că am avut prima întâlnire și am trecut peste jumătate din raport, având deja concluzii, cealaltă jumătate doar o, un schimb de idei să vedem care este uh, situația. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Marinescu. Mulțumim, domnule Marinescu. Din partea grupului socialiștilor, domnul Liberațchi domnule președinte. z poprzednią prezydencją i obecną wykazuje bardzo Domnul Marinescu s-a ocupat de acest subiect uh, de multă vreme și a avut foarte multă răbdare și a avut o abordare foarte generoasă spun că a fost răbdător pentru că președinția suedeză a fost foarte relaxată față de acest subiect și a fost, spun că a fost generos pentru că președinția spaniolă a spus că vrea să accelereze lucrurile, dar de fapt avem impresia că sunt destul de paralizați de birocrația de la Consiliu. Și miza aici este care va fi noua calitate pe care o vor oferi aceste noi coridoare transportului de marfă. Noi vrem să facem un pas înainte în sensul creării unei zone feroviare europene, pe când se pare că la Consiliu cei de acolo vor să, să se facă numai că iau niște măsuri fără să schimbe situația prea mult. Domnul Marinescu a propus pe bună dreptate o serie de chestiuni care au, s-au dezbătut, dar vreau să, să mai spun și una. Noi considerăm că ar trebui să ne asigurăm că putem să oferim Uh, cele mai bune opțiuni de transport de marfă. Da, sigur, uh, trenurile de pasageri sunt mult mai sensibile și mai afectate de întârzieri decât trenurile de marfă. Și eu sunt uh, dornic să susțin ideea one-stop shop a ghișeului unic care ar putea să fie o abordare mai largă. Și grupul nostru de asemenea este mulțumit de poziția raportorului în ce privește uh, problema directorilor de infrastructură. și am vrea ca prin aceste măsuri să creăm progres și să evoluăm mai degrabă decât să rămânem în situația actuală, în statul quo actual. Deci cred că există o convergență de opinii între uh, mine și raportor. Cred că avem aceleași priorități, aceleași uh, intenții și, de asemenea, adversarul nostru comun este Consiliul. Uh, se poate spune, poate, că jumătate din acest proiect deja a fost stabilit dar și eu cred că vom reuși până în cele din urmă să ajungem la un compromis și cred că grupurile noastre politice au cam aceeași abordare și cred că vom putea să avem o poziție comună. Președintele, mulțumesc domnule Liberațchi, în numele grupului ALDE acum, uh, doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul uh, Marinescu s-a concentrat pe elementele cheie și pe problemele cheie pe care le avem cu poziția Consiliului, ce anume ghișeul unic, one stop shop, one stop shop ce se întâmplă dacă este o, o întrerupere de serviciu, a serviciului uh, de transport și uh, problema bordurilor executive. Și vreau și eu să adaug ceva aici, și anume diferențele de opinie pe care le avem cu Consiliul în legătură cu independența sau lipsa de independență bordului și Consiliul pare să nu vrea un bord independent. Odată ce am spus asta, grupul meu consideră că această propunere ar trebui să ducă la o reală uh, rețea de coridoare de transport uh, feroviar de marfă în Europa, la nivel european și de aceea aș vrea să mă refer la un uh, paragraf care a dat naștere la discuții și anume definiția coridoarelor așa cum este ea uh, dată de către Consiliu. Până acum, când uh, am vorbit pe acest uh, subiect, am fost destul de prudentă, dar odată ce am avut diverse întâlniri și am mai cerut și informații în scris, trebuie să spun că Consiliul are o atitudine complet lipsită de transparență. Noi, în mod constant, le-am cerut să ne spună de ce vor să includă aceste coridoare în anexa 1. Vrem să știm ce analize au făcut. Avem nevoie de date și analize socioeconomice uh, ca să înțelegem de ce Uh, anumite coridoare sunt uh, introduse și altele nu, dacă sunt uh, coridoare de natură mixtă, deci vrem ca ei să ne spună de ce aceste nouă coridoare sunt incluse, pentru că trebuie să le evaluăm. Avem o atitudine constructivă, avem o dorință de a contribui la acest efort, dar pe de altă parte să nu uităm că este dreptul nostru ca membri ai Parlamentului European să obținem informațiile uh, Uh, pe care le au oamenii care susțin uh, această propunere și până acum cel puțin nu am primit niciun fel de informație. Singurul argument care a fost oferit este că asta vor statele membre. Și în ultima întâlnire pe care am avut-o cu Consiliul, Comisia a examinat ideea unui nou text care ar permite introducerea a noi coridoare și Comisia a spus că, din punctul lor de vedere, coridoarele din anexa 1 respectă aceste criterii, dar uh, ca membri ai Parlamentului și care până la urmă suntem responsabili de a aproba această inițiativă, noi nu știm ce criterii au uh, utilizat Consiliul și statele membre pentru a defini rețeaua europeană. Domnul Marinescu a scris nouă întrebări, a pus în scris nouă întrebări care, se, care au rezultat din întrebările grupurilor politice și nu am primit niciun răspuns la aceste întrebări. Și la ultima întâlnire am, între, am pus din nou aceste întrebări în timpul întâlnirii și am cerut informații și nu ni s-au dat. Deci aș vrea să spun acum, domnule președinte, că ALDE a făcut un efort uriaș pentru a încerca să facă propuneri de substanță pe text, dar ce vrem noi este ca reprezentanții Consiliului măcar să ne spună ce criterii au folosit pentru a selecta aceste coridoare. De ce cred ei că aceste coridoare ar însemna un pas major spre crearea unei rețele europene. Vrem să știm care sunt caracteristicile acestor coridoare și vrem să știm ce legături și interconexiuni vor avea aceste coridoare cu alte proiecte care sunt pe cale să fie uh, făcute. Acesta este lucru pe care vreau să-l exprim foarte clar astăzi, și anume că grupul meu a, nu o singură dată, prin contribuțiile pe care le-a făcut la uh, text, textul de care, pe care îl discutăm cu Consiliul, grupul meu așadar a avut o atitudine constructivă, dar în mod oficial și formal vreau să cer din nou reprezentanților Consiliului măcar să ne trimită criteriile după care s-au uh, făcut aceste coridoare. Mulțumesc, domnul Kramer, reprezentantul verzilor. Da, în primul rând dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Marinescu. A avut uh, o serie întreagă de întâlniri și anul trecut și anul acesta. Mă bucur că acum avem suficient timp ca să discutăm. Aș dori să abordez și o serie de uh, puncte. Dacă la un moment dat are loc un accident sau o întrerupere a traficului, eu susțin flexibilitatea maximă. Să nu existe prioritate pentru cineva sau altcineva. De exemplu, avem linii directoare pentru um, cei care conduc locomotivele. Dacă după un sfert de oră, jumătate de oră, um, timpul acestuia expiră și nu mai poate să conducă locomotiva, atunci nu mai uh, contează dacă este pe un uh, intercity, pe un personal sau pe un tren de marfă. Atunci acel tren trebuie să fie lăsat să circule cât se poate de repede pentru a se reveni la normal. Nu trebuie să avem reguli dogmatice, ci pur și simplu să permitem uh, revenirea la normal cât se poate de rapid. În al doilea rând, bineînțeles că nu are voie să existe o diferență, în, o diferență între întreprinderile tradiționale de stat și uh, în celelalte întreprinderi. Dorim să uh, sprijinim uh, piața internă uh, Uh, suntem, susținem traficul feroviar, dar nu o anumită întreprindere. Oricum, întreprinderile de stat sunt uh, favorizate. De exemplu, în Germania, numai întreprinderile, întreprinderea de stat primește subvenții uh, de stat pentru infrastructură, spre deosebire de cele private. Dacă mai adăugăm un avantaj pentru aceste întreprinderi, putem să dăm uitării concurența o, proble o problemă mi se par și aceste qualified tracks. Ce este o, o linie feroviară foarte importantă? Eu cunosc una, cea între Roma și Napoli, dar aceasta este valabilă numai noaptea, pentru că noaptea pe această uh, linie fer cale ferată de uh, mare viteză pot să circule trenuri de marfă. E bine, și aici um, mi se pare că trebuie să fim flexibili. În ceea ce privește rezervarea, cred că există abuzuri, am spus asta deja. Am criticat deja o întreprindere de stat care a solicitat 20 sau 30 de uh, sloturi și nu a utilizat niciunul dintre acestea. Le-au solicitat numai pentru a nu da posibilitatea concurenților să uh, utilizeze aceste căi. Uh, deci uh, rezervarea era uh, gratuită. Iată, cât se poate de ieftin, le punem bețe în roate uh, celor din concurență. Trebuie ca, din punct de vedere financiar, să am parte de dezavantaje dacă rezerv căi și sloturi pe care apoi nu le utilizez. În ceea ce privește numărul coridoarelor, nu înțeleg în niciun fel cum ajungem la o altă cifră. Dacă analizăm cum, de ce din cele șase coridoare AMTS nu s-a întâmplat nimic, iată, uh, dacă îmi spune cineva acum că pentru că n-am făcut nimic din cele șase, avem nevoie acum de nouă, uh, sincer nu sunt uh, convins aș vrea întâi să știu de ce cele șase nu au fost realizate, să ne concentrăm asupra acestora. Nici măcar coridorul A nu îl avem și este în mod cert cel mai important. N-are sens să pornim o dezbatere nouă cu privire la noi coridoare, să ne concentrăm asupra celora pe care le, le-am stabilit deja. Un coridor însă este stabilit și anume cel de la Stockholm la Genova. Trebuie să meargă de la Stockholm la uh, Copenhaga, Hamburg, Innsbruck și iată o, um, o um, cale foarte lungă pe care nu este stabilit nimic va trece peste un pod care încă nu este construit, de fapt nu se știe dacă va fi un tunel sau un pod și se stabilește un coridor care va fi gata probabil în 30 de ani, dar calea cea mai scurtă pe la Berlin, Rostock, uh, Copenhaga nu este, uh, nu este luată în considerare. Apoi ultimul punct, ghișeul unic. Nu ne dorim o nouă organizație europeană care să stabilească și să aprobe tot. Ce să facă ea? bineînțeles, dacă am avea așa ceva, ar întreba la nivel național dacă au sloturi libere. Ceea ce îmi închipu eu că ar putea fi acest ghișeu unic ar fi următorul lucru. Dacă eu sunt uh, un client și vreau să fac un transport de la uh, Genova la Rotterdam, mă duc la ghișeul unic, un loc în care um, oamenii au experiență acest, acest ghișeu uh, vorbește cu, cu autoritățile naționale și uh, facilitează autorizarea și dacă nu se autorizează, trebuie să existe posibilitatea unei reclamații, trebuie să se poată vedea care a fost motivul pentru care nu a fost uh, acordată această autorizare. Dar pentru client trebuie să fie ușor să facă solicitări. Această instanță acest organism ar cunoaște um, argumentele, trucurile, iată, ar trebui să aibă experiență și să fie un uh, loc de contact. Cred că aici putem găsi un compromis. Cred că nu trebuie să creăm o mare organizație birocratică, dar avem nevoie pentru clienți de un loc de contact uh, european pentru că facem politică europeană și nu politică națională. Mulțumesc, uh, Michael, domnule Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, ne înțelegem nu prea. Trebuie să vă corectez, domnule Kramer, în Germania întreprinderea de stat nu primește subvenții din, de la bugetul de stat, primește Uh, subvenții numai pentru uh, rețeaua feroviară, pe care o pot utiliza și toți ceilalți. Toți ceilalți. Dar asta ca o observație uh, adițională. Dar acum să discutăm despre cum putem să obținem avantaje pentru transportul feroviar european împărțirea și stabilirea de coridoare este importantă. Este importantă dacă putem, dacă dorim să realizăm un astfel de transport. Și pentru asta este nevoie și de o infrastructură și de posibilitatea uh, ca cei care administrează aceste infrastructuri să fie uh, Um, reprezentați într-un organism. Să luăm din nou exemplul uh, coridorului de la Rotterdam la Genova. Un ghișeu unic nu poate să planifice o întreagă traiectorie. Are nevoie de 5 șase uh, companii de infrastructură care uh, să se coordoneze. în Italia câteva, în Germania câteva. Aceste întreprinderi trebuie să fie de acord în comitetul uh, cu privire la infrastructură uh, cu privire la momentul în care poate să treacă acel uh, tren pe rutele lor. Este foarte normal, nu mi se pare că se îngrădește competitivitatea, concurența aici. Un ghișeu unic care stabilește pur și simplu uh, traseul, timpul, uh, capacitatea. Nu, nu, nu putem, nu este ceva funcțional. Cred că pentru fiecare stat membru trebuie să existe un ghișeu unic, nu pentru fiecare coridor. Așa s-ar putea primi o solicitare din partea unui operator, iar apoi acest operator ar putea fi pus în contact cu toți ceilalți uh, administratori de infrastructură. Și dacă se ajunge la o întrerupere, diferitele sisteme pot să aibă diferite priorități. Există state unde există uh, infrastructură separată pentru transportul de marfă acolo unde se combină transportul de uh, marfă cu transportul de pasageri, e complicat. Suntem de acord că într-un caz de întrerupere trebuie să se ajungă din nou la uh, orarul planificat cât se poate de rapid. Acest ghișeu unic ar fi foarte util în momentul în care este vorba de probleme în cadrul Uniunii Europene, așadar când se solicită sloturi care nu sunt apoi utilizate în mod regulamentar. Atunci acest ghișeu unic trebuie să fie un fel de ghișeu de clearing, trebuie să se recurgă așadar la acest uh, ghișeu. În Germania există o, o autoritate specială pentru asta, Trebuie să fim însă și um, flexibili. Nu trebuie să stabilim dinainte exact uh, cine are prioritate, ci mai degrabă să putem, să ne asigurăm că se pot realiza capacitățile planificate pe traseul respectiv. Cred că Rotterdam-Genova este o bună premisă pentru a putea realiza astfel de transport de marfă. Acest lucru se poate apoi adapta și la uh, transportul est-vest, dar numai dacă există un astfel de board al uh, administratorilor de infrastructură, astfel încât ei să poată să, să, poată să uh, Uh, cade de acord cu privire la ce infrastructuri se utilizează. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ziller! Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Epping, raportorul nostru din umbră nu este aici, însă voi exprima punctul său de vedere în numele grupului nostru. Sunt de acord că punctele cele mai esențiale au fost identificate Uh, suntem de, trebuie să cădem de acord asupra acestora cu Consiliul, însă eu aș pune accentul pe statutul ghișeului unic. V-aș cere să ascultați argumentația Consiliului. Întrebarea este dacă trebuie într-adevăr să înființăm o nouă instituție supranațională dacă nu avem o viziune clară a felului în care va funcționa acest sistem în practică, atunci s-ar putea să ne schimbăm părerea de a înființa noi instituții supranaționale. Eu aș recomanda să ascultăm argumentele Consiliului. A doua problemă ține de categoriile uh, trenurilor de transport de marfă poate nu ar trebui să folosim o categorizare atât de strictă. Mai degrabă ar trebui să subliniem principii generale în legătură cu categorisirea acestor De asemenea, am putea să folosim diverse abordări în funcție de trafic. Deci, v-aș cere să fiți constructivi cu cei care discutați în timp cu Consiliul. Cu pranešėju Germă Marinescu, kuris iš În primul rând, mulțumesc domnului Marinescu într-adevăr, a căutat compromisuri într-un document foarte complicat. Acest uh, aspect este dificil nu numai din punct de vedere politic, ci și din punct de vedere tehnic. În Uniunea Europeană avem 20 de sisteme de administrare diferite pentru căile ferate și avem diferite tipuri de cale ferată. Avem și alte obiective, să sporim competitivitatea, să evităm poluarea și asta și în ceea ce privește transportul de marfă. De aceea, rolul transportului de marfă este unul foarte mare și uh, va crește în viitor. Aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru această primă listă în care au fost cuprinse proiecte care poate nu sunt uh, foarte avantajoase din punct de vedere economic într-o primă etapă, dar care sunt foarte avantajoase pentru Uniunea Europeană pe termen lung. Sunt sigur că prin acest proiect vom putea asigura și uh, transporturi dinspre Rusia, dinspre Sankt Petersburg. Vom putea face transferul uh, unor transporturi de pe mare pe cale ferată, iată, cred că acest proiect ne va crește competitivitatea. Avem de-a face cu mari provocări pe care uh, trebuie să le uh, abordăm. În ceea ce privește ghișeul unic, după cum am spus, există diferite sisteme de administrare și cred că trebuie să întreprindem ceva cu privire la acest ghișeu unic. Bineînțeles, nu putem soluționa toate aspectele în același timp, dar trebuie măcar să începem. În ceea ce privește anexa 1, bineînțeles că trebuie să găsim un compromis între uh, Comisie și statele membre. Apoi, în ceea ce privește cele două, uh, două termene prevăzute în regulament, În Uniunea Europeană, toate statele membre au fost afectate de către criza economică și cred că trebuie să luăm în considerare asta. Nu mi este foarte clar dacă sau când uh, toate statele membre vor fi trecut peste criză. De aceea cred că trebuie să extindem termenul din motive practice la 5 ani. Sistemul feroviar solicită nu numai mari investiții, ci și termene suficiente pentru adaptare. În rest, felicitări pentru domnul raportor. Vă mulțumesc! Oui, monsieur le président, merci. Je voulais simplement dans la... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reamintesc uh, faptul că reevaluarea primului pachet feroviar, revizuirea pachetului feroviar care este în curs, 24 de țări din 27 nu îndeplinesc uh, cerința independenței autorității de reglementare în domeniu. Ar trebui să ne inspirăm din această situație, pentru că nu cred că are sens să creezi un ghișeu unic care să fie unul exclusiv la nivel național sau care va favoriza oricum uh, un operator care este deja uh, lipsit de independență. În al doilea rând, cred că această, acest regulament și mai ales dosarul, partea legată de ghișeul unic, uh, Aici va trebui să găsim un punct de echilibru între o propunere care va fi de nesusținut din punct de vedere birocratic și care va complica și mai mult viața operatorilor și ceva care să fie eficace din punct de vedere al gestiunii coridorului și creșterii traficului pe acest coridor și care să aducă o reală valoare adăugată. Eu personal uh, credeam că reglementarea uh, era indispensabilă la începutul discuțiilor. Acum, pe măsură ce discutăm, cred că trebuie să găsim un punct de echilibru, să avem un regulament care să aducă realmente o valoare adăugată pentru operator și pentru traficul de marfă și care să țină cont de experiența care ne arată că aceste companii naționale tind să frâneze, să pună piedici la tot ce înseamnă independență, la tot ce ar permite o gestiune mai puternică a unui, și mai bună a unui trafic comun. Acestea sunt cele trei comentarii pe care vreau să le fac și eu subscriu și susțin orice măsuri care ar putea să ne permită să ajungem la un echilibru între pozițiile care uneori apără prea mult interesele companiilor naționale și, pe de altă parte, poziții care sunt prea birocratice. Deci trebuie să creăm un nou instrument, dar să nu fie prea complicat, prea complex și care să nu complice și mai mult viața operatorilor. Nu cred că asta dorim. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo en primer lugar agradecerle el trabajo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând... Marinescu, iar también Vreau să mulțumesc domnului Marinescu pentru activitatea sa și de asemenea și raportorilor din umbră pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă. Vreau să îl întreb pe domnul Marinescu. Asta a făcut parte din prima dezbatere uh, pe care am uh, avut-o și doamna Bilbao a menționat uh, coridoarele pe care le avem în acest moment și eventualitatea de a schimba lista și de a aduce noi uh, coridoare. Nu e un lucru care neapărat aș fi și eu de acord, dar în Spania, de exemplu, avem uh, coridoarele HST uh, și cred că trebuie să îmbunătățim oferta în zona respectivă. În articolele 4 și 5 vorbim de Uh, coridoare de marfă, Parlamentul nu prea este în, de acord cu poziția comună a Consiliului și atunci întrebarea mea este ce instrumente avem, că nu, nu reușesc să, să înțeleg din textul Comisiei, deci ce ne va permite să facem schimbările dacă mărim lista, le extindem lista, lucru pe care poate nu vrem să-l facem neapărat acum. Dar să avem o, o rețea decentă pe care la un moment dat să zicem că vrem să o extindem în viitor. Și atunci ce instrumente va avea Parlamentul ca să poată să opereze aceste schimbări în viitor? Cu alte cuvinte, cum ne asigurăm că nu se osifică întregul sistem și rămânem cu o listă blocată pe care în viitor nu o să o putem extinde dacă o să vrem? Președintele, mulțumesc. În numele Comisiei, domnul Pascoarele. Așteptați un pic, domnule Pascoarele. Pascoarele, Michael, vrei să mai comentezi? În Deutschland... Aș vrea să stabilim ceva, domnule Kuhn. În Germania, întreprinderile de stat primesc subvenții de stat pentru rețeaua de stat, dar există și rețele private care pot fi utilizate de toată lumea bineînțeles cu plata unei taxe, însă întreprindere private nu primesc subvenții pentru menținerea sau modernizarea rețelei. Ei trebuie să se autofinanțeze și au un dezavantaj, un dezavantaj așadar atâta timp cât întreprinderile de stat primesc subvenții pentru uh, modernizarea uh, rețelelor lor. Este așadar o diferență între rețelele private și cele de stat. Ok, as Mr. Pasquarelli. Domnul Pasquarelli. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun în numele Comisiei că instituția mea recunoaște uh, activitatea Parlamentului, a Comisiei Tran în legislatura precedentă, care a fost reluată în uh, legislatura actuală de domnul Marinescu și raportorii din umbră. Nu am ajuns la o poziție comună cu Consiliul și din acest motiv, Comisia a cerut o nouă, o nouă lectură, însă există cele patru puncte unde Consiliul nu dorește să introducă inovații. Consiliul a introdus un amendament care spune că nimic din acest regulament nu poate să deroge de la legislația existentă. Este o autolimitare foarte puternică pe care a vrut să o facă Consiliul uh, în legătură cu ambițiile inovatoare ale acestui text. Aceste patru puncte sunt cele menționate de domnul Marinescu, ghișeul unic, care, precizez, nu este o instituție nouă, comunitară, supranațională. Este vorba doar de o unealtă, un instrument pentru a face să funcționeze aceste coridoare. Uh, există deja un ghișeu unic în cadrul cooperării operaționale a directorilor de infrastructură. Uh, în care uh, este rețeaua RailNet Europe, care a introdus acest ghișeu unic pentru a putea rezerva trasee pe diversele coridoare. Nu Însă aceste ghișele unice sunt uh, doar niște noțiuni pentru că transmit pur și simplu cererile diversilor, diversilor directori de infrastructură și nu sunt eficiente în acest moment pentru că uh, nu acoperă decât 5% din cererea de trasee internaționale în acest moment. Este un sistem care nu funcționează și pe care propunerea noastră de regulament vrea să-l facă funcțional. Nu este vorba de un nou organism al Uniunii Europene, este vorba de un instrument de cooperare între directorii de infrastructură de pe un coridor care să aibă un, o putere de gestionare autonomă, ceea ce nu înseamnă complet independentă și fără niciun fel de referire la regulamentele naționale. Al doilea punct, candidatul autorizat. Solicitantul autorizat. Este un uh, punct foarte important pentru deschiderea concurenței. Dacă avem companii care nu sunt feroviare, atunci acestea vor putea să presteze servicii și să ceară acest lucru companiilor feroviare de pe piață printr-o cerere de ofertă. Ei bine, cred că un asemen... printr-un asemenea sistem de solicitant autorizat care există deja în legislația comunitară, dăm libera alegere operatorilor din fiecare stat membru. și putem să facem să funcționeze concurența pe diversele coridoare. După aceea, regulile de prioritate, Comisia nu propune nici aici ca trenurile de marfă să aibă întotdeauna prioritate și ca trenurile de pasageri să aștepte. Nu este vorba de acest lucru. Vrem să nu existe discriminări între diversele tipuri de transport și să se găsească reguli comune care nu vor fi dictate niciodată, ci ca fiecare director de infrastructură să fie de, ca directorii de infrastructură să convină asupra acestor reguli. Și al patrulea punct este guvernanța acestor coridoare. Trebuie să existe un organism, cum ar fi un grup al intereselor economice europene, între directorii de infrastructură, care să nu fie doar o reuniune între prieteni din când în când pentru a vedea cum decurg lucrurile, ci un organism care să poate să adopte decizii concertate comune pentru gestionarea infrastructurii și pentru fluidificarea transportului. Acestea sunt uh, cele patru puncte unde Consiliul vrea să rămână la situația actuală și unde, după cum a spus doamna Durand, trebuie să găsim un punct de echilibru. Pentru că uh, de aceste patru puncte depinde succesul sau eșecul acestui regulament. Mai există și alte puncte tehnice și aici este și alegerea coridoarelor pe care, care le interesează pe doamna Bilbao și doamna Ayala. Comisia a acceptat un compromis în poziția comună care ni se pare bun. Coridoarele care au fost alese sunt nouă. Șase dintre acestea corespund coridoarelor RTMS care deja au primit o aprobare comunitară prin munca coordonatorului domnul Fink și nu reprezintă decât 6% din rețea din număr de kilometri, dar 20% din traficul de mărfuri europene. Și celelalte trei coridoare sunt coridoare asupra cărora există un acord larg al părților implicate. Uh, este vorba de acest organism RailNet Europe. Pentru a încheia, dacă Consiliul și Parlamentul dorește un spațiu feroviar european integrat și articulat în jurul coridoarelor pentru trafic de mărfuri, nu vom ajunge la juxtapunerea rețelelor naționale existente fără să uh, modificăm regulile de funcționare împreună cu directorii de infrastructură, cu regulile de acces ale candidat, a candidaților autorizați. Mm, doamna Durand ne întreabă de ce avem nevoie de un regulament. A spus uh, acest lucru și comisia. Trebuie, avem nevoie de acest regulament pentru că lucrurile care ni se par foarte evidente pentru a uh, pentru funcționarea unui spațiu feroviar, feroviar european nu au fost puse în aplic- nu au fost încă decise de către uh, întreprinderile naționale feroviare, de regiile naționale, de directorii de infrastructură, care prin RailNet Europe nu reușesc să se coordoneze în mod eficient. Aceasta este situația actuală și dacă vrem o schimbare, trebuie să găsim o soluție uh, pe aceste puncte pe care domnul Marinescu le-a identificat atât de bine. Este vorba de un adevărat spațiu european feroviar unde traficul de mărfuri poate să aibă loc pe uh, șine pentru a uh, reprezenta o alternativă valabilă transportului rutier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Marinescu. Marinescu. Au fost câteva întrebări ale doamnei Ayala Sender. Domnule eh, președinte, mulțumesc foarte mult colegilor pentru toate comentariile pe care eh, le-au făcut. Permiteți-mi, în primul rând, o, un comentariu general. În momentul în care propunem o lege sau un regulament, trebuie să ne gândim la ce aducem nou sau ce îmbunătățim prin această lege, prin acea lege sau acel regulament. În special la regulamente de genul celui de față, regulamente tehnice. Pentru că dacă nu facem acest lucru, n-are rost să propunem un nou regulament. La coridoarele de marfă, de ce facem acest regulament? pentru a îmbunătăți lucrurile care nu merg în acest moment, în acest domeniu. Ce nu merge în acest moment? În principiu, coordonarea. Pentru că uh, există trafic de marfă și acum. Există alte sisteme deja care s-au propus, așa cum zicea și domnul Kramer, cum zicea și Comisia, nu? RTMS, există RailNet uh, uh, Europe. Există astfel de sisteme. Nu există o coordonare pe traiectele principale de transport de, de marfă. Astfel încât un tren de marfă să poată să circule, să spunem teoretic, ca un tren de pasageri. Pentru că eu cred că, tehnic vorbind, există posibilitatea practică în cadrul programului dintr-o zi sau la două zile să se poată introduce un tren care să plece din Genoa, să ducă la Rotterdam, fără, să spunem, oprire. Sau ca un, ca un fel de tren de... Ca, așa cum merge un tren de, de pasageri. Dar lucrul acesta nu se poate face decât prin coordonare. Și atunci ce aduce acest regulament? Aduce câteva lucruri care îmbunătățesc situația de acum. În primul rând, introduce această noțiune de uh, facilitated freight sau uh, prearranged freight. Uh, fiecare instituție a, a, a uh, denumit altfel acest, acest tip de tren, dar toată lumea este de acord, toate trei sunt de acord că trebuie să existe. În al doilea rând, aduce one-stop shop, care nu este de niciun fel o instituție, așa cum spunea și Comisia. Este un birou la care se depune o cerere care birou apoi este obligat practic, tehnic, să lucreze cu birourile actuale de la nivel național, pentru că altfel nu poate să lucreze, dar care după aceea poate să vadă dacă, de exemplu, biroul francez a împiedicat un tren din Germania să treacă în Franța din alte motive decât cele tehnice. Poate să verifice acest lucru. Și atunci există siguranța că birourile naționale vor face tot ceea ce este posibil ca cererea să fie, uh, să-i se răspundă uh, afirmativ. Acest lucru va face acest one-stop shop. Și, stimați colegi, cred că realizați că și la mine au venit marile companii feroviare din, din, uh, din Europa. Da? Am discutat și eu cu ei. Ele se împotrivesc la acest, la acest, la introducerea acestui sistem, pentru că ele consideră că pierd controlul asupra uh, pieței. Noi însă trebuie să aducem ceva nou. Ce mai aduce acest regulament nou? Guvernarea. Pentru că prin acel management board și executive board se asigură celălalt aspect care este necesar pentru ca uh, să existe un trafic de, de marfă eficient. Investițiile în infrastructură. Prin acel management board se asigură o coordonare între investițiile care se fac pe, pe coridor, astfel încât să se ajungă la, la o situație uh, foarte bună din acest punct de vedere. Deci, după părerea mea, One Stop Shop trebuie neapărat introdus, și după prima discuție cu Consiliul, eu cred că vom putea ajunge la, la, un, uh, la un acord. Anexa, care a fost menționată aici de mai multe ori. Propunerea originală a Comisiei era ca într-un termen de trei ani, nu mă amintesc exact acum care era termenul, nu contează, într-un termen de trei ani fiecare stat să facă parte dintr-un coridor. Deci era obligat să facă parte dintr-un coridor dacă avea, bineînțeles, graniță feroviară cu celelalte state. Consiliul a venit cu o propunere, după părerea mea, foarte bună, de a introduce, deja, de, a, de a decide prin acest regulament deja primele coridoare. Deci, practic, este în avantajul acestei idei de a avea o rețea de transport de marfă europeană. Pentru că deja prin regulament se înființează aceste coridoare. Nu mai așteptăm încă trei ani ca fiecare stat să facă parte din coridor. Deci este o idee foarte bună. Acum, pe unde trec aceste coridoare? Eu am propus colegilor mei uh, raportori să avem o, o întâlnire special pentru această anexă. Întâi să, să discutăm Ă, fondul regulamentului și apoi să discutăm pe unde trec aceste ă, coridoare. În situația Spaniei, de exemplu, sunt două coridoare, după părerea mea, cam unicele, pentru că, cam singurele, pentru că sunt cele două granițe feroviare cu Franța. Deci pe acolo trebuie să treacă aceste coridoare. Dar bineînțeles că putem discuta uh, și alte uh, variante. Avem posibilitatea să propunem modificări în această anexă. Am cerut Consiliului și am cerut și Comisiei să ne spună pe ce criterii au fost uh, propuse aceste coridoare. Avem un răspuns de la Comisie, avem un răspuns parțial de la Consiliu, sper să avem un răspuns complet de la Consiliu. Dar vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Oricum, în regulament, chiar și în situația în care există anexa, va exista condiția ca uh, un stat membru să facă parte neapărat dintr-un coridor într-o perioadă de, de trei ani. Deci, indiferent dacă se îndeplinesc criteriile sau nu, un stat membru trebuie să facă parte dintr-un coridor. N-aș vrea să ne, nu știu, să ne crampunăm foarte tare de, de acest aspect și să putem să mergem uh, foarte repede înainte. Cum putem modifica anexa? Întrebarea doamnei, uh, doamnei uh, Ayala Sender. Această anexă, această anexă, deci prima anexă, primele coridoare, nu mai putem modifica. Ea va fi stabilită, uh, va fi decisă, bineînțeles, prin negocieri. Acestea sunt primele coridoare care, care se înființează. Ulterior, statele membre, este prevăzut în regulament, statele membre pot propune alte coridoare sau chiar pot modifica cele existente pe baza unei cereri la comisie și uh, ulterior unei decizii de la Comisie. Este prevăzut în, în, în regulament. Din ce cauze poți cere o modificare și pe ce criterii poți cere să se înființeze un, uh, un nou uh, uh, coridor. No, no, no. No, I don't. Uh, uh, I don't think so. we can. We can. După aceea putem uh, discuta de motivul uh, în reglementare și modul de a modifica și de a propune noi coridoare. Uh, mai întâi există articolul 3, articolul 3 pentru procedura comună din propunerea mea, vorbesc de propunerea mea, deci articolul 3 vorbește despre procedura normală, cum să faci o cerere de creare a unui nou coridor, articolul 4 se referă doar la anexă. Acum, restul cred că, așa cum am spus, putem avea un compromis cu, cu Consiliul. În ce privește termenele, 3 ani, 5 ani, doar 30 de secunde. Așadar, termenele. Din nou, în, în reglementare, există un prevăzut un termen la care coridorul trebuie făcut, uh, trebuie să devină operațional. Asta ce înseamnă? Păi trebuie să ai uh, ghișeul unic și trebuie să ai uh, bordul de management și bordul executiv. De ce avem nevoie de 5 ani? ca să facem aceste coridoare operaționale. Eu nu cred că uh, e bine. Cred că e un, un, o perioadă prea lungă și în special pentru primele coridoare putem să facem acest lucru fără nicio problemă. Deci acestea sunt cele două lucruri pe care trebuie să le implementezi pentru ca uh, coridoarele să fie funcționale. Apoi începește investițiile, asta e altă poveste. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Mr. Marinescu. The timetable... Mulțumesc, domnule Marinescu. Uh, limita pentru amendamente este 12 aprilie, termenul limită pentru amendamente este 12 aprilie, examinarea amendamentelor în Comisia de Transporturi 3 mai, vot în Comisia TRAN 4 mai și apoi sperăm vot în plenară în iunie. În regulă? Așadar, Termenul pentru amendamente 12 aprilie. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Marinescu pentru acest uh, raport foarte detaliat și acum următorul punct este raportul doamnei Runner privind sancțiunile pentru încălcările grave în normelor sociale în transportul rutier și uh, repet ce am spus la începutul uh, acestei zile, sunt foarte recunoscător că doamna Runner a fost de acord să discutăm acum raportul său pentru a avea mai mult timp după amiază uh, pentru schimbul de opinii cu președinția spaniolă. Aveți cuvântul, doamnă. Sunt, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să, reve- să revin la discuția cu privire la documentul de lucru în sine. Aveți în fața dumneavoastră un proiect de raport în care am încercat să abordez uh, problemele principale cu privire la regulile sociale în transportul rutier. Mă refer nu numai la uh, penalități, cât și la, uh, am, la, categorii, la, diferi, uh, la diferitele categorii în care sunt înscrise aceste încălcări. Ne dăm seama că este vorba de că avem de-a face cu o problemă când este vorba de Uh, transport transfrontalier. Sunt foarte multe sectoare ale economiei care sunt afectate. Mă scuzați, pe președintele. Domnule Marinescu, încerc să-l văd uh, pe, să o văd pe doamna raportor și nu pot. Repet rugămintea, dacă doriți să discutați, să o faceți afară. Doamna raportor continuă. Știu că acest document că documentul dinainte este unul foarte important, uh, dar uh, cred că nici uh, acesta pe care îl discutăm acum nu este neimportant. Așadar, cred că un sistem eficace de penalizare poate să se bazeze numai pe un sistem comparabil. Avem nevoie de o armonizare prin penalități minime și maxime. Am purtat foarte multe discuții în pregătirea acestui document, atât cu întreprinderi de transport, dar și cu uh, sindicate și uh, reprezentanți uh, ai unor state membre. În calitatea mea de jurist, pentru mine aceste discuții au fost foarte interesante și am observat că din punct de vedere istoric sau din motive istoric, istorice sau chiar economice, în statele membre um, prevederile sunt complet diferite. Știu că este important, spune președintele, președintele, dar vă rog, nu este cinstit față de doamna Rană. Sper că vom avea o discuție la fel de interesantă, spune doamna Rana, și cu privire la acest raport. Oricum, când discu discutăm cu părțile interesate, ne dăm seama că există nevoia de a acționa. Este foarte clar că există pericolul de a uh, intra pe domeniul subsidiarității și al uh, prevederilor naționale, dar în interesul concurenței, uh, dar și al întreprinderilor și al angajaților, cred că este necesară necesar un mai bun control, cel puțin. Nu putem să solicităm din partea unor state membre să uh, se adapteze la, uh, să-și adapteze sistemele la celelalte la sistemele celorlalte state membre dacă nu avem controle suficiente. Într-o primă etapă, aceste controle și rezultatele încălco- încălcărilor trebuie să fie uh, comunicate statelor membre. De aceea propun să existe o agenție europeană pentru transport rutier care să co- coordoneze aceste, uh, această um, coordonare, să coordoneze această cooperare. dacă nu aflu ce penalități au fost uh, impuse în diferitele state membre, uh, pot numai ca întreprinzător să fac o colecție de uh, prevederi din diferitele state membre. Există o serie de directive deja, dar parțial nu sunt respectate sau sunt uh, abordate în mod diferit în diferitele state membre. În proiectul meu de raport am mai propus o nouă posibilitate în articolul 38 aliniatul 2 al tratatului de la Lisabona ne oferă posibilitatea de a ne implica mai mult în măsura în care acest lucru este de neevitat. Am discutat această posibilitate și cu raportorii din umbră și sper că acum că avem proiectul de raport uh, redactat, putem să purtăm această discuție. Pot să spun că discuțiile cu raportorii din umbră nu au fost suficiente pentru că a trebuit să adun întâi toate informațiile pentru ca apoi în discuțiile care urmează să aflu o părerile colegilor uh, mei uh, și aștept cu nerăbdare acest lucru pentru că oricum treb- orice am face trebuie să ajungem la o poziție comună. Sper că vom putea să facem asta. Vă mulțumesc. Thank you very much for that, Mr. Al-Kadrawi. Mulțumesc foarte mult, domnul Al-Kadrawi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc uh, raportoarei pentru că E un dosar complicat și trebuie să colaborăm pentru a, găsi un compromis. Așadar, cred că din prezentarea raportorului se poate constata că există o diferență enormă între statele membre. Am avut exemple și aș spune că noi suntem de acord cu mesajul uh, raportoarei. E nevoie de o armonizare a penalizărilor, a amenzilor, a și așa cum uh, s-a spus pe bună dreptate, tratatul de la Lisabona oferă noi posibilități și e nevoie de decizii mai concrete. Așadar, aș întreba Comisia, există propuneri ceva mai concrete în ce privește uh, implementarea, de exemplu? Pentru că ar trebui de asemenea să știm ce vrea Comisia să facă începește un sistem de control. Am discutat și despre faptul că ar putea să fie o idee bună, dar cred că trebuie să mai discutăm acest aspect. Trebuie să mai portăm și o dezbatere cu privire la utilitatea unei agenții, ce fel de mijloace financiare ar trebui să alocăm pentru, acest, pentru astfel de agenție, ce sarcină ar avea ea și care ar fi valoarea adăugată adusă de aceasta. Pot numai să constat că, între timp, nimeni de la comisie nu a solicitat uh, introducerea unor norme minime. De exemplu, o serie de norme minime cu privire la controle sau, de exemplu, statistici. Nici acestea nu prea există. Cred că este necesară așadar o dezbatere cu privire la o eventuală agenție. În plus, în ceea ce privește comunicarea uh, și uh, activitatea uh, șoferilor în transportul rutier, există prevederi diferite în diferitele state membre, există diferite modalități de a aplica directiva. Cred că în acest context ar trebui să utilizăm mai mult noile tehnologii. să ne gândim la sistemul GPS. Am putea să ne asigurăm că la trecerea unei uh, granițe sunt, uh, apar uh, pe GPS-ul uh, din uh, autovehiculul respectiv regulile care trebuie respectate în țara respectivă. Ar fi o idee, dar uh, să așteptăm și am, uh, amendamentele uh, din care vom depune și noi cu siguranță. Vă mulțumesc! Meissner. Doamna Meissner, vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Din punctul de vedere al grupului, uh, din partea grupului uh, nostru, raportorul din umbră nu poate fi prezent Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor. Iată, am avut și discuții uh, și vor mai urma și alte discuții cu raportorii, raportorii din umbră. Pot spune din partea grupului nostru că avem o următorul lucru. Avem deja reglementări, numai că trebuie să vedem dacă ele sunt aplicate sau nu. Apoi trebuie să vedem când este vorba de uh, perioadele de odihnă pentru uh, șoferi, trebuie să vedem dacă uh, ele, dacă prevederile corespund cu infrastructura, de exemplu, dacă avem suficiente locuri de parcare și așa mai departe. Trebuie să vedem cum putem să impunem aceste reguli sociale, cum putem să asigurăm uh, siguranța în trafic, dar cum în același timp putem să evităm suprareglementarea care nu mai ar complica întreaga situație. Deci poate putem să prevedem și oarecare simplificare. Uh, Aștept cu nerăbdare discuția ce va avea loc în continuare. Data viitoare sunt convinsă că domnul Moza, raportorul din umbră, va fi prezent și va putea participa la discuție. Vă mulțumesc. Mr. Grosh. Mulțumesc, domnule Grosh. Grosh. Domnule Grosh. Ție sau te Vă mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc, doamnei raportor. Aș dori să vă, amen, să vă amintesc faptul că această tematică este foarte cunoscută la noi în comisie și cred că trebuie să cădem de acord asupra unor puncte cheie pentru că este un domeniu în care, după părerea mea, nu progresăm suficient de rapid. Din punctul meu de vedere, două puncte rămân deschise. 1. Trebuie să cădem de acord cu privire la ceea ce este o încălcare gravă în statele membre. Și, în al doilea rând, trebuie să cădem de acord cu privire la frecvența uh, controalelor și urmărirea încălcărilor. Frecvența controalelor este una foarte importantă pentru mine. Știm că în unele state membre um, avem un procentaj de sub 2% din aceste controle. Din aceste situații, subsidiaritatea nu este un respect față de statele membre, ci o armă periculoasă oferită statelor membre de a nu efectua aceste controle. În ceea ce privește sancțiunile, știm că sunt diferite nu sunt adaptate, sunt chiar atât de diferite în zona în care trăiesc eu, încât avem parte de șicanări din, par, din punct de vedere al uh, sancțiunilor. Chiar într-un stat uh, sunt imobilizate vehiculele, uh, Uh, pe când în alt stat nu se uh, rețin permise de conducere într-un stat și în altele nu, cred că mulți își pierd uh, încrederea. De aceea cred că avem nevoie de o abordare comună la nivel european, mai ales acum în cadrul noilor competențe pe care le avem. Cred că acest lucru ar aduce avantaje și din punct de vedere al coordonării, din punct de vedere economic, din punct de vedere al siguranței atât a participanților activi cât și a celor pasivi la traficul rutier și cred că aici subsidiaritatea ar trebui să joace un rol mai mic, având în vedere faptul că vorbim despre siguranța cetățenilor. Vă mulțumesc, domnul Bradburn. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dacă revenim, după cum a spus doamna Runner, la primul schimb de opinii pe acest subiect, la vremea respectivă am spus că conceptul este unul bun, însă toate aceste domenii legislative aduc probleme la nivelul de detalii. Și acestea, aceste probleme deseori nu pot fi rezolvate printr-o abordare unică pentru toată lumea. De exemplu, în Regatul Unit, uh, condusul transfrontalier reprezintă 2%, ceea ce este total diferit de ceea ce se întâmplă pe continentul european. Înțeleg că există anumite locuri, după cum a spus domnul Groș, uh, doamna Lichtenberger a menționat la problemele din Austria. Pot să înțeleg că există preocupări în acest sens, însă pentru mine întreaga abordare trebuie să depindă de subsidiaritate. Au mai existat câteva puncte în raportul doamnei Runner și probabil știți, domnule președinte, că nu vreau să parcurg acest raport rând cu rând, pentru că aș putea o face. Vreau să mă limitez în acest moment la câteva domenii cheie. În primul rând, în raport, doamna Runner cere implicarea trans- Agenției de Transport și domnul Alcadraui a spus că avem nevoie de o dezbatere dacă trebuie să existe o agenție pentru transportul rutier. Poate vă aduceți aminte că în trecut am discutat fără sfârșit uh, această problemă și în final totdeauna răspunsul a fost nu, nu avem nevoie de o agenție pentru transportul rutier. Eh, trebuie să folosim celelalte agenții pe care ne-am grăbit să le înființăm. Și vedeți situația dezastroasă în care se află câteva din aceste agenții, așa încât ar fi doar o uh, pierdere de bani. Eh, din acest sens, nu sunt de acord cu propunerea înființării unei noi agenții. O altă propunere este Uh, problema aproximării legislației penale. În trecut am participat la Comisia Justiție și Afaceri Interne, care se ocupa cu uh, echivalarea legislației penale. Și ceea ce am văzut eu în încercările de armonizare a legislației penale este că statele membre au sisteme juridice diferite din punct de vedere istoric și urmează practici juridice total diferite. Deci, o încercare de a armoniza legislația penală în acest domeniu ar fi nu doar neproductivă, ci și uh, de nedorit mi s-a dat un exemplu și probabil și dumneavoastră, domnule președinte, sunteți la curent de faptul că la infracțiuni uh, rutiere nu există proces de apel în unele state membre. Deci nu poți să faci apel împotriva sentinței. Și acest lucru nu mi se pare că corespunde cu uh, conceptul de justiție corectă și echilibrată. Nu mi se pare că legislația penală poate să funcționeze eficient în acest domeniu, așadar. În ceea ce privește eh, infracțiunile grave, eh, une, care sunt grave într-un stat și mai puțin grave în alt stat. Nici nu pot să accept eh, ideea domnului Arcadraui în legătură cu introducerea tehnologiei GPS pentru a monitoriza toate vehiculele comerciale. Este un fel de trecere spre Big Brother. Și nu vreau să termin, termin pe o notă negativă. Și aș dori să spun că în ceea ce privește celelalte inițiative pe care le propune, propune doamna Runner în raport, paragraful 21 vorbește despre infrastructura pentru șoferi. Știm că Comisia examina uh, ideea unor fonduri pentru acest scop. Însă, uh, atunci când ne referim la aspectele de siguranță ale acestor infrastructuri, trebuie să vorbim de securitate pe lângă siguranță pentru că o problemă majoră nu se leagă de uh, șoferii care comit infra- infracțiuni, ci de furturile care au loc din uh, vehiculele comerciale. Multe din zonele noastre portoare interne devin o uh, zone problemă. Deci nu doar siguranța, ci și securitatea acestor rețele rutiere în uh, Europa. Vă mulțumesc, domnule Bradburn. Această problemă apare întotdeauna. Cuvântul francez pentru siguranță înseamnă securitate. Nu știu dacă asta a fost problema și aici, însă sunt sigur că raport, doamna raportoare a luat notă. Încă trei oratori, domnul Kramer. Doamna Lichtenberger este în cealaltă comisie, trebuie să voteze, de aceea nu poate să fie uh, alături de noi. În numele ei aș dori să-i mulțumesc doamnei uh, raportor. Am de abordat uh, câteva aspecte. Agenția pentru trafic rutier, nu-mi dau seama uh, de ce am avea nevoie de asta. Se poate călători pe aceste uh, șosele, avem prevederi care parțial sunt văzute cu un ochi critic, dar nu mi se pare că avem nevoie de o agenție specială pentru asta. Avem însă nevoie de o prevedere care să impună tahografele în toate statele membre, ca acestea să fie compatibile și ca acestea să poată fi descărcate mai repede. Am fost în Elveția um, și la graniță se face prin, um, în mod aleator, um, se fac controle și asta durează foarte mult. Șoferii au o atitudine pozitivă față de aceste controle. Există unii care spun că, uh, care sună înainte uh, și spun că vor să fie controlați pentru că sunt controlați pentru că sunt obligați de către șefii lor să depășească timpii și pentru că uh, și spun că numai așa pot să îi convingă pe șef să îi lase să își respecte uh, timpii de uh, condus. Așadar, șoferii sunt de partea noastră. În ceea ce privește subsidiaritatea și ceea ce spune domnul Bradburn, um, furnizarea de parcări, uh, iată, asta trebuie să fie plătită din bani publici. Dezvoltarea infrastructurii se face din bani publici. Uh, iată, o, o, o sumă mare de bani intră în acest domeniu, este investită în acest domeniu și trebuie să vedem de fiecare dată ce dorim să obținem cu acești bani investiți. În general, susținem acest raport cu privi, până la uh, aceste puncte critice pe care le-am menționat. Vă mulțumesc! Ertu. Vă mulțumesc, domnul Erto. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, doamnei raportor, și raportorilor din umbră pentru munca făcută până acum, care până acum a constat în adunarea de informații. După părerea mea, avem de-a face după părerea mea, motivele pentru care avem de-a face cu situația cu care avem de-a face uh, sunt, printre altele, și uh, forma, uh, formulările vagi din regulament. În principiu susțin raportul, uh, însă aș dori să abordez trei puncte care mi se par decisive. Odată, marile diferențe în sanct între sancțiuni, acestea trebuie să fie înlăturate, uh, mai ales um, în ceea ce privește amenziile, trebuie să se stabilească o amendă minimă și o amendă maximă sunt uh, de acord uh, cu doamna Runner când spune că cu articolul 38 alineatul 2 putem să uh, lucrăm pentru a obține progrese în viitor. Unde ar mai trebui să discutăm, după părerea mea, cred că uh, ar fi la această agenție numită. Obiectivele numite de doamna Runner sunt obiective bune, dar trebuie să vedem dacă este necesară această agenție pentru atingerea acestor obiective. Apoi, um, controlele îmbunătățite um, este un obiectiv care mi se pare foarte, um, foarte bun. S-a solicitat și o broșură în toate limbile oficiale. Mi se pare important să facem toate aceste lucruri, dar trebuie să spunem și că până acum există instrumente care au caracter de recomandare. Vă amintesc um, Directiva 95 din 2003, unde este vorba de formarea um, lucrătorilor din acest domeniu. Cred că ar trebui să adunăm toate aceste lucruri la un loc. Însă obiectivul principal după părerea mea, este să creăm un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Sunt convins că vom coopera și vom ajunge la o soluție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit raportoarea pentru activitatea sa. Aveam doar o întrebare și, de asemenea, făcea și un comentariu. Întrebarea este următoarea. Uh, nu, este, nu există o dificultate să lucrăm asupra acestei rezoluții într-un perimetru de reglementare care nu este stabil și mă refer la faptul că directiva privind uh, emisiile de oxid de carbon nu este încă implementată. Tratatul de la Sabona, de asemenea, a schimbat situația și va cere și mai multe schimbări în viitor și în plus, există destul uh, confuzie privind ghișeele naționale. Deci, uh, cumva se poate crea impresia că activitate, că pe măsură ce lucrăm pe această rezoluție, uh, suntem într-o situație destul de puțin stabilă și că vor mai fi multe lucruri care se vor schimba. Și în al doilea rând, vreau să fac un comentariu se vede foarte clar că există o dificultate în acest raport în ce privește Agenția pentru Circulație Rutieră și o altă problemă este cea a urmăririi transfrontaliere a infracțiunilor. Ne aflăm într-un sistem de reglementare socială, dar se pune un semn de întrebare privind procedurile de urmărire transfrontalieră și când vedem cum, mai ales când această problemă apare recurent în alte activități. Și cred că dificultatea este să știm care sunt uh, limitele uh, acestui raport. Știți, Mulțumesc, domnul Zanetski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Właśnie wracam. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tocmai m-am întors de la Comisia de Control Bugetar. Am votat 370 de amendamente, deci am votat de 370 de ori pe în ce privește 20 de agenții europene diferite. Și acum, când aud că vrem să mai creăm încă o agenție, trebuie să vă spun că mă cam uh, tulbură chestia asta și cred că uh, contribuabilii și alegătorii nu ar fi chiar foarte încântați să afle că avem de gând să mai creăm încă o agenție. și ar da apă la moară euroscepticilor. Vrem să-i mulțumim uh, raportorului pentru munca excelentă și capabilă și aș vrea să susțin propunerea făcută mai devreme ce privește îmbunătățirea activității sistemului GPS Galileo. Cred că ați propus o idee foarte interesantă. În calitate de reprezentant al unui nou stat membru, aș vrea să sugerez ca finanțarea sistemului să se schimbe, pentru că țara mea, un membru mai sărac al Uniunii, contribuie cu mai mulți bani decât și mai multe fonduri decât obține din acest sistem, ceea ce mi se pare un pic ciudat. Președintele, mulțumesc foarte mult în numele Comisiei domnul Pascoarele. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia salută raportul doamnei Runners și suntem uh, pentru ideile propuse, nu avem puncte de dezacord, cu excepția poate a agenției, un subiect la care voi reveni imediat. În prezent, sau cel puțin până uh, nu de mult, a existat o limitare foarte clară referitor la ce putea face Uniunea Europeană în uh, aplicarea propriilor sale reguli, așa cum a subliniat domnul uh, Bradford, nu exista nicio uh, responsabilitate comunitară în ce privește armonizarea sancțiunilor, cel puțin nu în domeniul transportului rutier. Totuși s-au făcut uh, multe eforturi din partea Comisiei pentru a se ajunge la o interpretare comună a regulilor. Suntem uh, ajutați de uh, Comitetul Reprezentanților Statelor Membre și împreună cu ei am uh, discutat o serie întreagă de linii directoare privind părțile cele mai note de linii directoare, privind părțile cele mai problematice ale reglementării. Acestea au fost publicate pe internet și în alte părți și sunt accesibile tuturor pentru implementarea legislației. Am adoptat o decizie privind categorizarea sancțiunilor. Deci nu armonizăm sancțiunile, ci încercăm să definim împreună cu statele membre ce uh, <clears throat> contravenții sau infracțiuni pot fi considerate cele mai serioase, implicând consecințe specifice, așa cum se spune în reglementare, și care încălcări pot fi considerate uh, medii sau mai puțin serioase. Este de asemenea adevărat că tratatul de la Lisabona deschide posibilitatea unor uh, progrese ulterioare în armonizarea legislației penale în Europa, articolul 83, cum s-a menționat, dar pentru a face acest lucru, Comisia trebuie să facă o propunere în acest sens și mai degrabă decât să modifice reguli care au fost adoptate 3 sau 4 ani în urmă, mai bine eh, ar trebui să se concentreze pe implementarea regulilor deja existente. Facem acest lucru prin schimbări, prin schimburi de informații, eh, care este posibilă conform principiului extrateritorialității, prin care autoritățile din statul membru A pot impune acțiuni pentru încălcări comise în alt stat membru, dar care au fost uh, uh, înregistrate de acest echipament infailibil care se numește tahograful digital. Și recent s-a adoptat pachetul uh, privind drumurile, The Road Package, care prevede stabilirea unor registre naționale pentru cei care exercită profesiunea de transportator rutier și aici există prevederi privind schimbul de informații, mai ales în legătură cu încălcările regulilor. Totul trebuie privit în contextul mai larg al politicii de transport rutier, al cărui scop este siguranța și securitatea persoanelor și bunurilor care sunt transportate pe uh, șoselele noastre. Deci avem acest proiect pilot privind parcările sigure, în care încurajăm statele membre să se asigure că atunci când construiesc uh, o infrastructură nouă sau o administrează pe cea deja existentă, se creează anumite facilități care să le permită transportatorilor să găsească locuri uh, sigure unde să se odihnească, unde să-și îndeplinească uh, nevoile de bază și avem o politică, așadar o politică mai largă în ce privește siguranța rutieră, după cum bine știți. După aceea, Comisia a decis că atâta timp cât dezbaterea instituțională încă nu s-a încheiat între Consiliul, Parlament și Comisie privind rolul agențiilor în peisajul european, să nu se mai uh, creeze noi agenții și Comisia nu va face noi propuneri și nu pentru că suntem într-o situație foarte dezordonată, așa cum uh, a spus domnul Bradburn că se găsește, dar pentru că agențiile cu care uh, colaborăm sunt foarte profesioniste și suntem foarte mulțumiți de ei. În fine, doamna Rana ar vrea să vadă implicarea Parlamentului European dacă Comisia decide că uh, numărul controlelor trebuie crescut. Știți că în legislația actuală există o regulă care spune că controlele la sediul întreprinderilor și controlele pe uh, șosele trebuie să reprezinte un procentaj în creștere din numărul total de zile lucrate de transportatori și trebuie să ajungă la 40%, ceea ce în termeni absoluți înseamnă un număr uriaș de controle, pentru că a, asta însemna să avem sute de mii, dacă nu chiar milioane de controle în Uniunea Europeană. odată ce nou, până la 90% dintre camioanele care circulă pe străzi uh, sunt echipate cu tahografe digitale. Va trebui să reevaluăm această uh, chestiune, va trebui să vedem dacă se va atinge această cifră magică și atunci vom avea puterea de a decide dacă trecem de la 3% până la 4% controle. Decizia se va lua prin comitologie și va uh, Uh, trece uh, prin Parlament, prin uh, procedurile normale. Așadar, vă pot asigura, doamnă Runner, că veți fi informat, Parlamentul va fi informat la momentul oportun despre această decizie. Mulțumesc, domnule Pascoare, le spune președintele. Nu mai avem voie să îi spunem comitologie. Doamna Runner. Vielen Dank, ich möchte... Vă mulțumesc. Voi fi succintă. În primul rând, vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră foarte valoroase. Cred că suntem cu toții de acord cu privire la obiectivele uh, pe care le, le urmărim. Cu toții dorim o mai mare siguranță în trafic, dorim uh, competitivitate și un sistem care să funcționeze pe șoselele europene. Cred că nu este posibil să spunem de azi pe mâine că dorim în întreaga Uniune Europeană o infrastructură care să asigure siguranța absolută. Este ceva ce trebuie urmărit pas cu pas. În unele state membre, infrastructura este arhisuficientă, pe când în alte state membre există o infrastructură care trebuie neapărat modernizată. Este vorba și de siguranță și securitate aici. În plus, e important să spun că nu sprijin neapărat o agenție nouă uh, pe care să o înființăm când uh, nu mai știm ce să facem astfel încât ea să preia uh, toate problemele. Dar important este ca statele membre să comunice mai bine unele cu celelalte, pentru că altfel nu există posibilitatea de a adapta sistemele. Trebuie să știu care este situația în alte state membre unele state membre au studii statistici foarte utile, altele nu. Dacă este vorba de o, agen- de o agenție care să facă, să permită această comunicare sau un alt organism care să faciliteze această comunicare, pentru mine este indiferent. Important este să se creeze, să se ajungă la această comunicare. În plus, liniile directoare care există deja trebuie să fie făcute obligatorii, dar să și devină mai transparente și mai clare. În același timp, trebuie să nu uităm că foarte multe persoane care circulă pe șosele din Uniunea Europeană vin din state terțe. Și ele nu cunosc reglementările din Uniunea Europeană. Așadar, un sistem care să informeze șoferii când intră pe teritoriul Uniunii Europene cu privire la prevederile valabile aici, mi s-ar părea un uh, sistem foarte bun. Iată, uh, cineva care ar trece prin întreaga Uniune Europeană, nu îi putem cere uh, să fie la curent cu toate prevederile din toate statele membre pe care le, prin care trece. Cred că dacă reușim asta prin acest document, atingem un obiectiv foarte important și îmbunătățim siguranța pe șoselele europene. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și sper că vom putea prelucra în continuare acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rane. Parlamentul. Vreau să vă informez că termenul pentru amendamente este 6 aprilie și votul în comisie va avea loc în 27-28 aprilie și va ajunge în plenară în luna mai. Deci termenul pentru, aprilie, pentru amendamente 6 aprilie. Vă mulțumesc. Astfel încheiem sesiunea noastră din această dimineață. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Ne revedem la ora 15 împreună cu președinția spaniolă. Vă mulțumesc.